Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Stimați colegi, vă rog să luați loc și vă salut în această ședință matinală, care este în același timp și ultima noastră ședință în forma de Joint Committee Econ și Bugete. Vom discuta extinderea Fondului European de Investiții Strategice mai întâi, aș dori să întreb dacă există observații în ceea ce privește ordinea de zi sau dacă o considerăm adoptată și, de asemenea, trebuie să adoptăm proiectul de proces verbal al reuniunii comune care a avut loc în 15 mai 2017. Acest proces verbal în științe atunci este considerat adoptat. Pe 25 octombrie, echipa de negociere bugete Econ a ajuns la un acord politic cu președinția estoniană a Consiliului privind extinderea duratei Fondului European de Investiții Strategice EFSI. Consiliul a informat Parlamentul într o scrisoare datată 8 noiembrie că Coreperul a confirmat acest acord politic. Raportul original și mandatul de demarare a negocierilor cu Consiliul au fost adoptate în ședința comună Bugete Econ pe 15 mai. Scrisoarea Corepelului și versiunea consolidată a regulamentului FC modificat a fost trimise membrilor comisiilor la 9, în 9 noiembrie în vederea reconsultării din această dimineață. În baza articolului 69F4 din regulamentul de procedură, vom trece la vot pe marginea la votarea textului acordului provizoriu Există însă o mențiune procedurală de făcut și dau cuvântul domnului copreședinte, domnul Roberto Gualtieri. Mulțumesc foarte mult, Jean, spre domnul Gualtieri. Trebuie să fac următorul anunț. A existat o eroare de redactare la articolul 9, alineatul 2, paragraful 1, versiunea 9. Aceasta apare în versiunea consolidată a acordului ce însoțește scrisoarea Coreperului. Grupul a fost informate ieri prin mail că am primit confirmare scrisă din partea președinției că eroarea va fi corectată în contextul reviziei juridice a textului înainte de votul din plenară, așa cum se procedează de obicei. Prin urmare, teza va fi în felul următor. The EIB shall target at least 40% of FSI financing under the infrastructure innovation window Recunoscând nevoia EFSI, Banca Europeană de Investiții va viza ca cel puțin 40% din finanțare să sprijine componente de proiect, partea subliniată, care contribuie la combaterea schimbărilor de climă. Sper că putem să ne felicităm pentru rezultatul bun al negocierilor am cooperat foarte bine în comisiile noastre, am, cooperat, am cooperat foarte bine raportorii cu raportori din umbră, au contribuit foarte multe grupuri politice la îmbunătățirea textului și acum aș da cuvântul celor doi raportori pentru câteva scurte intervenții, foarte pe scurt. Vă mulțumesc foarte mult Mulțumim președinției Comisiei Bugete și președinției Comisiei Econ, coraportorul uh, Udo Bulman și cu mine am cooperat foarte bine, iar obiectivele pe care le-am avut la început au fost atinse în final. Doresc să mulțumesc de asemenea și tuturor raportorilor din umbră. Când Parlamentul acționează unit, reușim să ne îndeplinim obiectivele propuse. Foarte rapid acum, am uh, realocat 25 de milioane din fond de investiții strategice. Nu s-a dorit ca cele 55 de milioane pentru garanție inițial la comisie să fie realocate. Noi am reușit să obținem bani și pentru aceasta și am păstrat în regulament întărind adiționalitatea prezența Parlamentului și transparența. Prezența Parlamentului în Consiliul Coordonator cu o persoană desemnată și un plus de responsabilitate. Regiunile mai puțin dezvoltate vor avea posibilitatea de a finanța proiecte mai mici și se presupune de asemenea o prezență sporită a băncilor naționale de promovare. Apoi, în ceea ce privește și platforma consultativă, am dobândit o atitudine mai proactivă pe această componentă. Suntem pe calea cea bună. Acum sper că Banca Europeană de Investiții va putea interpreta regulamentul așa cum trebuie pentru a crea mai multe locuri de muncă, a spori competitivitatea la nivelul Uniunii Europene, creând în special locuri de muncă pentru tineri în toate regiunile, cu un bun echilibru geografic, cu investiții care vor trebui să fie durabile, dar în același timp care nu vor afecta negativ clima planetei, pentru că am pus accentul și pe problema schimbărilor de climă și pe obiectivele aferente. Vă mulțumesc tuturor și sunt sigur că lucrurile vor merge cum nu se poate mai bine. Udo Bullman. Danke den beiden. Mulțumesc foarte mult celor doi co-președinți. Vreau să-mi adresez mulțumirile mai ales lui Jose Manuel pentru că a fost din nou o muncă în echipă extraordinară. Aș vrea să mulțumesc însă și tuturor raportorilor din umbră, din diferitele comisii implicate. Mai ales vreau să folosesc această ocazie specială, să mulțumesc tuturor echipelor, echipelor care stau în spatele tuturor acestor persoane, la birouri, în grupuri care ne-au ajutat enorm să avansăm. De ce este atât de important ceea ce a obținut Parlamentul la FC2? Stimați colegi, cu toții sunteți politicieni de marcă, sunteți politicieni cu experiență și știți care este logica administrativă. Când un program este considerat un program bun? Când s-a cheltuit tot? Când s-au cheltuit banii la sfârșitul exercițiului financiar și la sfârșitul perioadei financiare? Cu această logică, dragi colegi, noi am reușit să încheiem. Banii curg, e clar, dar noi vom face tot posibilul și am făcut tot posibilul pentru ca din acești bani să putem avea și ceva pozitiv, un rezultat concret în regiuni, să putem ajuta la înlăturarea problemelor pe care le avem, la modernizarea economiei, acolo unde avem nevoie de o modernizare a infrastructurii să poată să fie și uh, construită, pentru ca banii să nu fie cheltuiți uh, aiurea după o logică veche administrativă, ci să fie și verificată cheltuirea banilor și să vină și o calitate deodată în acest fond EFSI. Asta este ceea ce noi am considerat ca fiind foarte important, mai multă transparență, mai multă calitate, cu adevărat adiționalitate, o mai bună guvernanță care trebuie să arate transparent de ce decidem ceva și nu altceva, de ce mergem într-o direcție și nu în alta. Va fi foarte pozitiv pentru EFSI această schimbare, va fi binevenită, pentru că noi facem aici publicitate, ca să spun așa, pentru un produs de calitate care s-a creat în Uniunea Europeană. Acesta este, de fapt, adevăratul nostru succes. Acest succes a fost posibil pentru că noi, dincolo de barierele de grupuri politice, am lucrat foarte bine împreună. Și trebuie să o spun, cred, în numele amândurora, uh, Jose Manuel, pentru că cred că nu am avut nicio îndoială că trebuie să respectăm toate mandatele pe care le-am primit de la Parlament. Și tot ceea ce ni s-a cerut, am reușit să găsim o soluție la fiecare din uh, acele cerințe. Iar vreau să vă spun și că echipa de negocierea a lucrat atât de bine împreună, este extrem de neobișnuit să știți să lucrezi atât de bine, fără niciun fel de frecușuri. A fost excelent și vreau să continuăm în acest spirit și la următoarele um, proiecte pe care le mai avem. Nu am reușit să facem o adevărată revoluție momentan în Europa în această direcție, dar mai sunt pași de făcut și sper să lucrăm în același spirit. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Putem trece acum la vot. Mai întâi trebuie să testăm echipamentul. Can I, can I see? Sorry. Okay. Still some colleagues to vote for the test. Problems? Yes, we încă n-ați apucat? No, now is a test. Acum testăm. E bine că ați votat pentru test. Some machine not working. Try, Philip, the other one. This is working. Yeah. we can conclude the test. Bine, încheiem testul acum și trecem la vot. Vot prin apel nominal, votul final privind acordul provizoriu. Votul este deschis. one colleague to vote, but... Încă un coleg ar mai fi de votat, dar nu e obligatoriu, sigur. Adăugăm și votul domnului Clint cu titlu pozitiv. Închidem votul acum. 52 pentru, 4 împotrivă, o abținere. Majoritate extrem de largă, felicitări, textul este adoptat felicităm pe toată lumea, raportor, raportor din umbră, personal, secretariat. Jean, mulțumim foarte mult!